la 78 al regulamentului de procedură al Parlamentului, am semnat împreună cu președintele Consiliului regulamentul pentru Fondul European pentru Dezvoltare Sustenabilă care fusese adoptat în cadrul procedurii legislative ordinare, iar titlul detaliat va fi publicat în procesul verbal al acestei sesiuni. Comisia ENVI a transmis